Bună dimineața! Vă rog, luați loc, pentru că trebuie să trecem la procedura de vot. Pentru prima serie de voturi o să aveți nevoie de cartelele de vot. Ready? Okay. Thank you very much for being quiet. Let's concentrate. We vote first on our... Începem uh, cu întrebarea cu solicitare de răspuns oral către Consiliu privind uh, conferința de la Bonn. Vot electronic. Deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă întrebarea cu solicitarea de răspuns oral către comisie de această dată, privind aceeași temă, Convenția de la Bon, Deschidem votul. Închidem acum votul. Se adoptă. Votăm proiectul de decizie a Consiliului privind uh, amendamentul uh, Kigali la protocolul de la Montreal în ceea ce privește substanțele care distrug stratul de ozon. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem acum la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea amendamentului la protocolul privind poluarea pe distanțe lungi. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Votăm acum obiecția privind aprobarea utilizării substanței active tiametoxam. Deschidem votul. Și închidem votul acum. Se respinge. Votăm obiecția împotriva aprobării utilizării substanței active imidacloprid. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Votăm acum obiecția privind condițiile de aprobare a substanței active clotianidina. Deschidem votul și închidem votul acum se respinge. Votăm acum în legătură cu vânatul de balene în Norvegia. Deschidem votul și închidem votul acum. Se adoptă. Cu acestea am terminat cu voturile scurte. Trecem acum la obiectivele dezvoltării durabile. Sunteți gata? Începem cu compromisul 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trebuie să vă anunț că domnul Faria a retras amendamentul 290. Votăm acum compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 devine caduc. Compromisul 36. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71. Pentru, împotrivă, Haideți să verificăm electronic la amendamentul 71. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și la compromisul 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 73. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 79. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 Și acum votul s-a închis. Respins. Am avut norocul ăsta. Asta aproape. Votăm atunci amendamentele din acest compromis. 130 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 130, deschidem votul 130, și acum închidem. Se adoptă. Agri 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Votăm electronic. S-a deschis votul și acum s-a închis. Se adoptă. Agri 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 135, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă amendamentul 142 pentru. E vot pe părți, votăm prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 143, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145, pentru, împotrivă, abțineri,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 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 149. Deschidem votul. Și închidem acum votul. Se adoptă. 150. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm la 178. Votul s-a deschis și votul s-a închis cer scuze, spune doamna președinte, se adoptă 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182. 181. 181 pentru, împotrivă, abțineri, mi se pare că e respins, dar haideți să verificăm la 181. E foarte apropiat scorul. S-a închis votul acum. Se adoptă. 182. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 183. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 177. Deschidem votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 186. Haideți să verificăm. Deschidem votul și acum îl închidem. Te adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Intervenție fără microfon din sală. Eu uh, vorbeam engleză, spune doamna președintă. Compromisul 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cult 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. DV6. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. DV7. Pentru, nu, devine caduc, înțeleg că devine caduc de DV15, da, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV20, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Ce fac socialiștii? Prima parte, încă o dată vă rog, repetăm votul pentru, se adoptă, da. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 aduc 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215 amendamentul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 223, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 224, pentru împotrivă, abțineri respins. 226 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul, haideți să verificăm la 226 atunci. Deschidem votul pentru 226. Închidem votul. Respins. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 237, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins, 238 pentru, împotriva, abțineri, respins. 239 pentru, împotriva, abțineri, respins. 240 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 240, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 241 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. În compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 246, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 254 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 260 pentru, împotriva. Haideți să verificăm amendamentul 260, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 262. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 263 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 264 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 265, două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. DV18. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri verificăm DV18. S-a deschis votul. Se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 29. Cine stă pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 271 pe parți prima parte, cine stă pentru, Împotrivă. abțineri, verificăm. Verificăm prima parte a amendamentului 271. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respinsă. 272. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 274 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 277 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 278 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 280 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 281 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 282 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 283 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Compromisul 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 S-a închis votul. Se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm și agri 22, s-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Nu ați ridicat uh, mâinile.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 Trecem la amendamentul 295. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Cult 7. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 296 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 299 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 300 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Haideți să verificăm. Amendamentul 300. S-a deschis votul. Deci, v-ați abținut, deci a fost uh, respins. S-a închis votul. Deci să respingem. 302. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm și amendamentul 302. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. DV10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 305. Îl supunem la vot? Nu. Continuăm cu 308. Atunci cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 1. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 3 și 13. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Nu se punem la vot? Nu. Compromisul 33. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. DVA. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. DVB. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. DVC. Cine este pentru, împotriva, abținerii. verificăm DV ce s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 34, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33. Da, deci 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Urmează o serie de amendamente din partea Comisiei DEVE. Prima, primul este amendamentul D. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. E pentru, împotriva, abțineri. Verificăm DVE. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. F pentru, împotriva abțineri. Se adoptă G pentru, împotriva abțineri se adoptă. H pentru, împotriva abținerii se adoptă. Și urmează votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. So this concludes the voting. Deci am încheiat uh, sesiunea de votare. Vă mulțumesc foarte mult. colleagues, uh, short break since... Uh, Dragi colegi, luăm o scurtă pauză pentru că am mers puțin cam repede, ne revedem la ora 10. Deci o să aveți timp pentru o cafea.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 Well, hello. Uh... Bine ați revenit. Următorul punct de pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu Comisia referitor la evaluarea refit a directivei privind calitatea combustibililor. Am înțeles că îl avem alături de noi pe șeful de unitate de la DG Clima, Considerăm că exercițiul refit este unul foarte important, mai ales în ceea ce privește acest subiect. Este unul deosebit de important pentru noi, iată de ce v-am rugat să veniți alături de noi pentru a ne prezenta documentul de lucru al Comisiei. Vă rugăm să luați cuvântul. Mrs. Chair, and uh, good morning everybody. Um... Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ne-ați invitat să prezentăm uh, evaluarea directivei privind calitatea combustibililor. După cum știți, uh, face parte din pachetul pentru mobilitate adoptat în luna mai anului trecut. Aș dori înainte de toate să vă ofer o perspectivă de ansamblu referitor la obiectivele acestei directive înainte de a trece la concluzii. Directiva E un act legislativ destul de vechi, a fost adoptat în urmă cu aproape 20 de ani, a fost modificată de mai multe ori. Obiectivele principale în sala acestui act legislativ au rămas aceleași. Pot fi văzute pe acest diapozitiv, în primul rând, o înaltă protecție a mediului și a sănătății umane, îmbunătățirea calității aerului, funcționarea pieței interne pentru combustibili, de asemenea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, de seră uh, din uh, produse de combustibili. Este o abordare integrată care consideră că pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon din sectorul transporturilor uh, trebuie să privim, să avem o perspectivă de ansamblu. Câteva cuvinte despre cum s-a desfășurat această evaluare. Ne-am bazat pe un studiu extern pe care l-am comandat și care este acum uh, publicat, îl puteți găsi în uh, librăria UE. Am uh, consultat actorii implicați, am organizat un atelier, iar în cadrul acestui atelier s-a ajuns la un consens amplu referitor la aspectele analizate. Aș dori să scot în evidență și uh, domeniul uh, la care s-a referit această evaluare. Evaluarea nu analizează toate dispozițiile directivei. Există două excepții, două elemente importante. În primul rând, obiectivul de diminuare a emisiilor de gaze cu efect de seră, faimosul articol 7a. Acesta stabilește un obiectiv de 7% până în 2020 nu face obiectul evaluării, deoarece nu a fost pus în aplicare până acum. Așadar, analizând evaluarea, trebuie să privim înapoi, să vedem cum s-a făcut punerea în aplicare. La ora actuală, anumite elemente ale legislației sunt, uh, fac în continuare obiectul transpunerii în legislația națională, Tocmai uh, ne aflăm în cursul evaluării legislației naționale. De asemenea, a fost uh, exclus din evaluare criteriul de uh, durabilitate a biocombustibililor. Înainte de a trece la concluziile acestei evaluări, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre principalele prevederi ale directivei. În primul rând, se stabilesc uh, criterii clare pentru benzină, diesel și pentru biocomponentele um, adăugate acestora. Se dorește să se limiteze poluarea. Aveți aici uh, o listă a principalelor componente care fac obiectul reglementării acestor, uh, prin intermediul acestor specificații. E vorba de oxizii de sulf, anumite emisii de metale, de pildă uh, plumb, uh, pulberi, hidrocarburi. E vorba de combustibilii rutieri, folosiți pentru transportul rutier. Există de asemenea anumite cerințe aplicate utilajelor mobile nerutiere. Trebuie să ținem cont de asemenea și de faptul că se stabilesc limite pentru a presiunea vaporilor, pentru benzina, pentru a limita emisiile, fie în timpul operațiunilor de realimentare, fie din uh, tubul de șapament. Dorim să ne asigurăm că combustibilii sunt compatibili cu motorul și cu tratamentul aplicat uh, gazelor de șapament ulterior. Uh, este un element important al directivei pentru a ne asigura eh, că combustibilul nu uh, produce daune vehiculului. Iată de ce există limite pentru amestecurile de biocombustibil care nu sunt compatibili cu uh, orice tip de motor. De pildă, în ceea ce privește aceste limite pentru biocombustibili, în primul rând uh, limitele pentru conținutul de biodiesel. Există o limită de 7%. A doua limită stabilită pentru benzină. Aici conținutul maxim de etanol poate fi de 10% pentru a asigura în acest fel bună operarea motorului. Există derogări care pot fi aplicate în ceea ce privește limita pentru biodiesel și anumite derogări pentru cerințele aplicate um, presiunii vaporilor. Există o schemă de monitorizare a calității combustibililor care trebuie uh, să fie pusă în aplicare de statele membre. La ora actuală avem nevoie de o schemă de raportare bună pentru ca Comisia să poată evalua respectarea dispozițiilor directivei. Comisia publică anual un raport în acest sens împreună cu Agenția Europeană de Mediu. Trecem acum la concluziile acestei evaluări. Analizăm în continuare principalele criterii pe care le cunoașteți deja. În primul rând, eficacitatea acestei legislații. Puteți vedea în aceste grafice evoluția principalelor elemente polatare din 1995 pe durata de viață a punerii în aplicare a directivei, toate elementele importante au suferit reduceri. De pildă, limita aplicată sulfului sau plumbului a provocat o scădere acută a emisiilor acestor componente este și, de asemenea, rezultatul standardelor stabilite pentru emisii, standarde care au putut fi introduse odată ce calitatea combustibililor a fost îmbunătățită. Dacă, de pildă, exista un înalt nivel de sulf, acesta ar fi împiedicat buna funcționare a catalizatorului. Acesta așadar nu ar fi putut funcționa. Iată, s-au modificat cerințele aplicate combustibililor și, de asemenea, modificarea standardelor aplicate vehiculelor. Toate acestea au făcut să ajungem la rezultatul pe care putem observa în grafice. Am analizat, de asemenea, gradul în care se respectă dispozițiile directivei. Am ajuns la o evaluare mulțumitoare. Practic, în 99% uh, din cazuri am constatat o respectare uh, a acestor criterii, putem spune așadar că legislația este bine pusă în aplicare. Când am consultat actorii implicați, am constatat că nu existau indicii că motoarele sau alte elemente ale vehiculului ar fi suferit daune din cauza calității combustibilului. Se vede așadar că sistemul de gestionare a calității combustibilului introdus de statele membre funcționează cum trebuie. Trecem acum la următoarele criterii pe care le-am analizat în cadrul evaluării. Eficacitatea aici nu am reușit să facem uh, o evaluare uh, cost-beneficiu a directivei, însă datele pe care le-am colectat referitor la costurile pentru furnizorii de combustibil și pentru industrie în ceea ce privește adaptarea la aceste solicitări, uh, cât și costurile de monitorizare și raportare. Am constatat că acestea sunt inferioare avantajelor pe care tocmai le-am putut observa având în vedere că directiva stabilește standarde minime pentru calitatea combustibilului, este de așteptat ca furnizorii să întâmpine costuri mai reduse, decât dacă standardele ar fi fost stabilite doar de statele membre. Trebuie de asemenea să scoatem în evidență că directiva nu prevede o armonizare de plină, stabilește, după cum vă spuneam, cerințe minime. Principala deosebire pe care o putem observa pe piețele naționale ale combustibililor se referă la preferințele pentru diferitele amestecuri de biocombustibili. Constatăm așadar că în statele membre există legislații care diferă referitor la măsura în care pot fi, proporția în care pot fi amestecate aceste tipuri de combustibili. Costuri, costurile ar putea fi de asemenea reduse dacă um, această diversitate de biocombustibile ar putea fi de asemenea diminuată. Am analizat mai multe interacțiuni cu legislația în vigoare. Un element important reprezintă interacțiunea cu directiva privind energia regenerabilă, care stabilește un obiectiv de minim 10% energie regenerabile în transporturi până în 2020. Am analizat interacțiunea între aceste două acte legislative și am constatat că directiva privind calitatea combustibilor este coerentă cu dispozițiile directivei privind energia regenerabilă. Ceea ce privește coerența internă, am ajuns la concluzia că dispozițiile interne din directiva privind calitatea combustibililor se alinează de asemenea la obiectivele directivei. Această analiză a luat de asemenea în calcul faptul că întotdeauna se pot uh, concede derogări de la dispozițiile generale și nu toate tipurile de combustibili intră în domeniul de aplicare al directivei. Pentru a finaliza, principala concluzie este că directiva pentru calitatea combustibililor este adecvată, aduce plus valoare la nivelul Uniunii Europene și ar trebui să fie folosită drept un instrument cheie pentru a asigura un înalt nivel de protecție a mediului și a sănătății umane. Nu există indicații că anumite marge de flexibilitate ar compromite obiectivele principale ale directivei și ar provoca perturbări severe pe piață. Prin urmare, la ora actuală, nu se întrevede realizarea unei revizuiri legislative a directivei. Cu toate acestea, după cum vă spuneam, directiva nu urmărește o armonizare de plină a pieței. Trebuie monitorizată în continuare, lucru pe care Comisia îl va face în anii care urmează. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Dali. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc reprezentantului Comisiei. Am câteva întrebări în urma prezentării dumneavoastră și având în vedere ce spuneați în urma acestui schimb de opinii. Dacă am înțeles bine din prezentare, Rifit se concentrează pe orice în afară de 7A, 7B până la 7E. Am înțeles că nu se concentrează pe 7A pentru că a fost transpus recent și 7B și 7E fac obiectul unei evaluări la ora actuală. Dacă așa stau lucrurile, când veți primi rezultatele acestei evaluări, mai ales în ceea ce privește 7B și 7E? Și dacă Comisia intenționează să realizeze un exercițiu refit ulterior uh, referitor la 7A, când credeți că veți face acest lucru? O altă întrebare se referă la faptul că, deși directiva privind calitatea combustibililor consider, se consideră a fi eficace în asigurarea unui înalt nivel de protecție pentru uh, mediul înconjurător, am înțeles totuși că uh, reducerea emisiilor uh, principalelor elemente poluatoare a fost mult mai mică decât s-a așteptat inițial. Puteți să-mi confirmați acest lucru? Care sunt motivele Comisia a făcut uh, o analiză a motivelor din spatele acestei reduceri mai mici uh, decât inițial uh, așteptate și ce face pentru a se asigura că directiva va asigura atingerea rezultatelor pe care le urmăream de la început. La un moment dat, în timpul prezentării, spuneați că marea majoritate a combustibililor de pe piața europeană se aliniază la, la prevederile directivei. Eu am înțeles însă că există o serie de combustibili care nu respectă dispozițiile directivei. Mă întreb dacă Comisia are informații în acest sens, care sunt acești combustibili, dacă se întâlnesc doar în anumite state membre sau dacă e o problemă care privește întreaga Uniune Europeană. De asemenea, aș dori să mă concentrez uh, și asupra articolului 7a. Știu că nu face parte din acest exercițiu Refit, însă este interesant pentru mine, deoarece articolul 7a se concentrează asupra reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră, atunci când privim calitatea combustibililor. Am înțeles că Comisia trece de la abordarea axată pe emisiile de gaze cu efect de seră înspre o abordare axată pe volum. Aș dori să știu de ce a făcut Comisia această schimbare? Și ultima întrebare, o critică la adresa acestei directive a fost că directiva a fost diluată considerabil în urma presiunii exercitate de uh, lobby-urile care reprezentau industria. Dacă, într-adevăr, așa stau lucrurile, ce va face Comisia pentru a aborda aceste așa zise lacune și dacă există inițiative pentru a pentru a acorda mai multă atenție nisipurilor bituminoase. Mulțumesc, mai există altcineva? Dacă nu, am și eu întrebări. Um, to explain... Uh, Ne-ați putea explica puțin mai bine graficele? Ați menționat diferiți poluatori, eventual ne puteți explica mai bine exact ce este reprezentat acolo? Pentru că am văzut anumite, o anumită dinamică acolo, în sensul acumulărilor de poluanți. Și eventual dacă ne-ați putea da niște explicații suplimentare. Altcineva? Se pare că nu. Dau atunci cuvântul uh, comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și pentru întrebări. Uitându-ne la evaluarea celor elemente care nu sunt uh, prinse în acel document, 7.8, uh, după cum spuneam, este în curs de transpunere și punere în aplicare, deci evaluarea va avea loc după punerea în aplicare a acestei dispoziții în 2020. În ceea ce privește 7B și 7E, privind criteriile de sustenabilitate pentru biocombustibile, această evaluare s-a făcut deja și e parte a propunerii de directivă prezentată de Comisie în decembrie trecut. Și aici se găsesc aceste criterii de sustenabilitate pentru biocombustibil. Apoi, în ceea ce privește uh, poluarea aerului și ce s-a făcut în raport cu ce se aștepta, ne-am uitat la studiul inițial de impact al Comisiei în pregătirea directivei prin calitatea combustibilor, atunci Comisia a avut o serie de proiecții care indicau o scădere suplimentară a poluanților din aer. De ce? E vorba de volumul transportului care a crescut uh, și de aceea s-a schimbat puțin situația. Apoi, Știm că încă există o serie de probleme în ceea ce privește tratarea ulterioară a gazelor de eșapament și se iau măsuri pentru a reduce poluarea prin standardele pentru autovehicule, cum ar fi, de exemplu, dispozițiile RDE pentru oxizii de azot. dacă sunt combustibili care nu ar fi uh, în conformitate cu directiva privind uh, combustibilii. Mă uit aici spre colegi, dar cred că nu am putea da niciun exemplu de combustibil care să nu fie conform. Însă am să le dau cuvântul colegilor dacă ei consideră că ar avea ceva de adăugat suplimentar la acest punct. Acum, în ceea ce privește întrebarea ce urmează în sensul decarbonizării combustibililor, dacă să mergem mai curând pe volume decât pe energie în perspectiva următoare, 2030. Ați văzut că anul trecut, în decembrie, Comisia a făcut o propunere în directiva privind uh, resursele regenerabile. Ați văzut uh, acest aviz care se bazează pe un studiu de impact și presupune un mandat pentru combustibilii cu emisii reduse, combustibili avansați, care se bazează pe conținutul energetic al combustibililor respective. Asta a fost concluzia analizei efectuate de comisie cu acea ocazie. Apoi, în ceea ce privește cealaltă întrebare a dumneavoastră, a fost o temă mult dezbătută în ultimii ani între colegislatori și s-a luat o decizie. Legislația este pusă în aplicare, însă sigur vom fi extrem de atenți la aspectele de monitorizare și rap, uh, uh, raportare, tocmai pentru a evalua volumul uh, de combustibili care ar intra în calcul. Și acum îi rog pe colegi să intervină. Aceste rapoarte de monitorizare a calității combustibilului ne arată o rată de complianță extrem de ridicată. Majoritatea combustibililor respectă specificațiile în materie de combustibil rata e de 99% și 100% pentru combustibili, eh, pentru eh, motorină. Însă există anumite tipuri de combustibil care nu se regăsesc în eh, directiva privind calitatea combustibilului și în cazul acesta nu se aplică aceste specificații. E vorba de combustibil cu un mix extrem de ridicat de biofuel, de peste, peste 30%, Însă acești combustibili sunt un procent foarte mic din combustibilii folosiți pentru transport în prezent. Nu avem cifre exacte, dar vorbim de ceva sub 1%. Mulțumim foarte mult uh, pentru participare, spune doamna președintă. luăm notă de spusele noastre și sunt sigură că o să ne vedem și cu altă ocazie. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. next item. <clears throat> Next item on our agenda is uh, the subject. Următorul punct de pe ordinea de zi efectele izoglucozei asupra sănătății. Avem uh, un schimb de opinii cu Comisia. Avem alături de noi pe reprezentantul DG Sante. Aveți cuvântul cu rugăminte de a ne prezenta tema domnule Nicola Cobulu. Doamne Nicola Cobulu. Bună dimineața și mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă mulțumesc că ați invitat Comisia pentru acest schimb de opinii privind impactul isoglucozei asupra sănătății. Am să vă prezint situația actuală în ceea ce privește activitățile Comisiei și informațiile existente în prezent și sigur vom aprecia foarte mult poziția Parlamentului în legătură cu această temă. În primul rând, isoglucoza este un termen definit în legislația europeană. E vorba de zahărul eh, obținut din amidon și cereale, pe lângă zaharoza care este zahărul obținut din sfeclă. Zaharoza, zahărul normal, este o combinație de glucoză și fructoză în proporții egale, iar isoglucoza, la rândul său, este o combinație de glucoză și fructoză, însă proporțiile diferă, nu sunt egale. În Uniunea Europeană, cel mai des utilizat este uh, siropul de porumb, care conține foarte multă fructoză și o altă variantă de astfel de sirop care conține o proporție mai mare de glucoză. Ca ingredient, isoglucoza poate fi utilizată să înlocuiască zaharoza, Vorbim aici încă o dată de zahărul de masă obținut din trestie sau sfeclă. Există o serie de avantaje privind utilizarea isoglucozei în producția de alimente, dincolo de faptul că e mai ieftină, e un îndulcitor lichid care are și alte proprietăți specifice și care se găsește în principal în băuturi, dulciuri, gemuri și conserve. Trebuie să nu uităm că isoglucoza previne cristalizarea în producția dulciurilor și împiedică dulciurile să se lipească de ambalaj. De asemenea, trebuie știut că zahărul utilizat în alimentație, în principal până acum, a fost zahărul de masă, pentru că producția și controlul isoglucozei au fost controlate. Isoglucoza a fost obiectul politicilor agricole europene până acum, însă lucrurile o să se schimbe uh, din cauza inițiativelor de reformă de pe piața zahărului. În trecut, piața zahărului a fost strict reglementată, însă, începând cu acest an, nu o să mai existe cote de producție nici pentru uh, zaharoză, nici pentru isoglucoză. Asta va duce la posibile schimbări în producția de isoglucoză la nivelul Uniunii Europene. Amploarea acestor schimbări e greu de anticipat. S-au făcut o serie de presupuneri și proiecții de, de colegii noștri de la DG Agri cu câțiva ani în urmă. Ca o consecință a acestor reforme, prețul la zahăr va scădea, producția de zahăr din sfeclă va crește, și de asemenea va crește utilizarea isoglucozei la aproximativ 12% din volumul total al îndulcitorilor utilizați. Au existat multe dezbateri, comisia înțelege foarte bine că se discută modul precis în care zahărul de pe piață va reacționa la suspendarea cotelor și, de asemenea, se discută consecințele asupra sănătății umane, introducerea acestei isoglucoze într-o proporție mai mare. Când am uh, operat reforma pieței zahărului, s-a făcut un studiu de impact, însă nu s-a făcut niciun studiu uh, privind implicațiile asupra sănătății umane. Științific vorbind, uh, avem avize din partea autorităților de siguranță alimentară nu neapărat în ceea ce privește isoglucoza, dar în ceea ce privește fructoza și zahărul în general. În contextul unei solicitări de etichetare în legătură cu conținutul de zahăr, Comisia Europeană a dat un aviz indicând că volumul ridicat de fructoză ar putea avea efecte negative, ar putea genera dislipidemie, care înseamnă număr anormal de lipide în sânge și, de asemenea, acumularea de uh, grăsime pe abdomen. Însă, în aceste efecte nu se observă la niveluri scăzute de consum de fructoză, asta înseamnă 40-50 grame pe zi. EFSA, de asemenea, a indicat că aceste efecte negative ale fructozei sunt echivalentul unui consum uh, care ar fi echivalentul la 125-150 de grame pe zi. O astfel de, un astfel de consum uh, nu cadrează cu un regim alimentar normal. Alte avize și alte date primite de la Autoritatea Europeană a Siguranței Alimentare se referă la consumul general de zahăr. Există un aviz al EFSA privind valorile de referință pentru carbohidrați și fibre din 2010, în conformitate cu acest aviz, EFSA a conchis că nu există dovezi suficiente pentru a introduce o limită superioară pentru consumul zilnic de zahăr total sau adăugat. Însă, există state membre care au formulat recomandări privind consumul de zahăr adăugat indicând să fie sub 10% din totalul de consum de calorii. Pe statele membre recomandă uneori valori de 15, respectiv 5%. M-aș referi pe scurt la chestiunea protecției consumatorilor și a informării consumatorilor. Isoglucoza, în momentul în care este utilizată în produse alimentare, este, apare pe etichetă ca ingredient. Există această regulă și a indicării cantitative care permite consumatorului să identifice prezența de isoglucoză în produsul respectiv și ponderea acesteia în comparație cu celelalte ingrediente din produs. Pe lângă aceasta, Aș dori să menționez și alte activități uh, desfășurate în prezent de DG Sante. Urmează să se facă o evaluare ca parte a programului pentru sănătate, care presupune o analiză cuprinzătoare a dovezilor științifice și a politicilor privind consumul uh, de calorii asociate cu uh, introducerea siropului de fructoză. Asta până în 2017. În același timp, aș dori să vă spun că Comisia a pregătit uh, o serie de inițiative pe plan de reglementare și pe plan nereglementativ referitor la consumul de zahăr în Uniunea Europeană. Începând cu 13 decembrie 2016, a devenit obligatorie declarația uh, conținutului nutri, declararea conținutului nutritiv pe etichetă și consumatorii sunt informați în legătură cu volumul de carbohidrați și volumul total de zaharuri care sunt incluse în produsele alimentare. Cantitatea declarată de zahăr presupune totalizarea mm, tuturor monozaharidelor și polizaharidelor incluse în produsul respectiv și cantitatea totală redă cantitatea de glucoză și fructoză din ingrediente, inclusiv isoglucoză. În al doilea rând, de Sante sprijină eforturile statelor membre prin intermediul unor inițiative care nu țin de cadrul de reglementare. M-aș referi aici la strategia din 2017 pentru nutriție și chestiuni de sănătate legate de uh, obezitate și supraponderalitate, o inițiativă perfecționată împreună cu statele membre în interiorul grupului la nivel înalt pentru nutriție și activitate fizică. În 2011, acest grup uh, a desemnat o serie de inițiative referitoare la anumiți nutrienți și în 2015 s-a adăugat o anexă privind zahărul adăugat, care promova o reducere de 10% în zahărul adăugat în alimentele procesate până în 2020. Există și o platformă europeană de acțiune privind uh, regimul alimentar și exercițiul fizic. Comisia a cooperat în, îndeaproape cu producătorii în sensul redefinirii produselor alimentare de pe piață. Deci există un angajament și din partea producătorilor care doresc să, să coopereze în reducerea volumului de zahăr din produsele alimentare de pe piață și toate aceste inițiative, sigur, trebuie avute în vedere în contextul viitoarelor estimări referitoare la modul în care uh, reforma de pe piața zahărului va influența modelele de producție și consum al alimentelor în general și a zaharului isoglucozii în special. Vă mulțumesc, vă mulțumim și noi, spune doamna președintă, pentru explicațiile dumneavoastră. Cine dorește să intervină acum? Doamna Șaldemouze. Uh, mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc uh, Comisiei pentru această declarație fost extrem de interesantă și cuprinzătoare, însă, din perspectiva noastră a grupului socialist, și am să fiu foarte francă, pare o prostie să deschizi piața pentru această izoglucoză în formă lichidă, acest sirop, când știm foarte bine că nu e sănătos știm că acum avem o problemă cu obezitatea în, în Uniunea Europeană. Ne spuneați că până la sfârșitul lui 2017 se va face un studiu de impact. De ce nu așteptăm până când primim această evaluare? Să așteptăm să vedem care sunt uh, ultimele dovești științifice. De ce nu așteptăm? E, e, sunt doar câteva luni suplimentare dacă oamenii neștiință ne spun că nu așa trebuie procedat, atunci am putea la măsuri. O să-mi spuneți că e imposibil, deja s-a luat o decizie de deschidere a pieței, eliminăm cotel la zahăr și așa mai departe. Și atunci am o altă întrebare. Veți monitoriza îndeaproape efectele asupra sănătății umane care vor decurge din această deschidere a pieței. În anii ce vin veți urmări de aproape să vedeți care sunt efectele asupra sănătății, pentru că trebuie să știm ce se întâmplă. Dacă se merge repede, însă în direcția greșită, trebuie să putem să luăm măsuri. Înțeleg de asemenea că dacă este consum redus, atunci apare nu sunt probleme dacă vă uitați la piața americană, vedeți că acest sirop de porumb reprezintă cam jumătate din adăusul de zahăr în producția industrială. Dacă o să ne pomenim cu o situație similară, pentru că e mai ușor, e mai ușor de utilizat și e mai ieftin. Probabil industria europeană va face ce a făcut industria americană de producție a alimentelor și mă tem că nu o să putem păstra cote reduse de consum. O să vedem o creștere considerabilă. Grupul socialist este extrem de îngrijorat de potențiale consecințe asupra sănătății umane și va trebui să monitorizăm situația îndeaproape și să fim gata să intervenim dacă vedem un impact semnificativ. Sper că o să puteți să-mi dați niște răspunsuri în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă, domnul Volcan. Ja. <clears throat> Vielen Dank an die Kommission zunächst. Mulțumesc Comisiei. În primul rând, pentru prezentarea acestui subiect, discutăm despre efectele asupra sănătății a consumului de izo- izoglucoză și s-a pus întrebarea de ce facem acest lucru acum. Mai bine pentru că re, um, regulamentul privind care guvernează piața zahărului um, nu va mai exista în vigoare din septembrie și se reglementau pur și simplu cantitățile de zahăr de pe piață și după schimbarea situației legale, consumul de izogucloză va crește foarte mult, probabil. Se preconizează că acesta se va tripla, ajungând până la 2,4 milioane de tone anual. Și uh, preocupările legate de mărirea consumului o să vi le prezint acum pe scurt. Izoglucoza este un zahăr uh, industrial uh, Uh, obținut, după cum a spus și dumneavoastră, deseori din uh, amidonul uh, de porumb și uh, izoglucoza se regăsește mai ales, este folosită mai ales pentru îndulcirea băuturilor. Izoglucoza are un avantaj economic, este până la 40% mai ieftină decât zahărul normal. Tocmai de aceea discutăm despre izoglucoză aici, în Comisia EVI și nu în Comisia AGRI. Din punctul meu de vedere, această substanță nu este uh, sănătoasă pentru că este uh, organismul o tratează în mod, uh, în mod uh, diferit față de uh, zahăr. Produsele, uh, rezultatele tratării acestui, uh, acestei substanțe de uh, de ficat, de exemplu, pot duce, pot influența insul, uh, insulina și pot produce diabetul și sunt efecte similare cu consumul de alcool, de exemplu. Există multe studii care ne arată că există o legătură între consumul de izoglucoză și uh, obezitate. Industria care uh, se ocupă de băuturi este interesată să aducă pe piață uh, izoglucoza ceea ce s-ar putea să, s-ar putea să ducă la un număr și mai mare de um, tineri, de adolescenți care vor uh, suferi de obezitate. În Statele Unite ale Americii, izoglucoza, de exemplu, reprezintă 50% din piață și s-ar putea să ajungem la o situație similară și în Europa. Deci, pe lângă monitorizarea amintită de colega mea, eu aș dori să știu nu, dacă nu ar fi, nu am putea să-i uh, informăm mai bine, tocmai pe tineri, despre ce consumă, pentru că zahărul nu este întotdeauna zahăr și de pe etichete trebuie să reiese foarte clar uh, când uh, în conținut este izo, uh, se regăsește izo, izoglucoza și cred că am avea nevoie de un calendar foarte clar de măsuri din acest punct de vedere și producătorii trebuie să-și asume responsabilitățile care le revin. Nu trebuie să recurgă pur și simplu la izoglucoză pentru că această substanță este mai uh, ieftină și nu trebuie să dăm prioritate uh, motivelor economice față de sănătatea cetățenilor europeni. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Pedicini, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și Comisiei uh, pentru că a venit la acest schimb de opinie. Eu aș dori să mă concentrez asupra efectelor pentru sănătate produse de consumul de izoglucoză. Această substanță, după cum s-a spus deja, este conținută de multe alimente și băuturi care sunt consumate în deoseb de copii, uh, gemuri, uh, produse de patiserie, cereale, iaurturi, produse care în principal sunt consumate de copiii noștri. Comisia a vorbit de asemenea despre rolul izoglucozei drept uh, drept un element folosit pentru a împiedica ca alimentele să se lipească de ambalajul în care sunt conținute. Sunt de acord că nu va fi doar un singur produs cel care va provoca creșterea incidenței unor uh, patologii drept uh, diabetul, de pildă. Trebuie să luăm în calcul conținutul și de alte zaharuri industriale. E clar însă că există boli cronice netransmisibile care sunt legate de uh, o alimentație greșită și incidența lor e îngrijorătoare. Trebuie așadar să analizăm uh, fiecare din motivele care provoacă apariția acestor boli. Sunt, prin urmare, de acord cu cele spuse de colega Moz că trebuie să așteptăm studiul de impact înainte de a deschide piața pentru aceste substanțe. De asemenea, trebuie să încurajăm uh, educația alimentară și o informare adecvată referitoare la caracterul nociv a acestor, a acestor uh, substanțe. Lucru care nu se poate face decât prin etichetarea adecvată a produselor. Comisia a spus deja acest lucru. Întrebarea mai următoare. Indicarea conținutului de izoglucoză e un lucru obligatoriu în Uniunea Europeană sau nu? Știm că există o deosebire clară între sirop de glucoză și izoglucoză. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Dalia, de cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinta. Împărtășesc și eu preocupările exprimate de colegi pe acest subiect și aș dori să vă explic de ce. Pentru că în întregimea sa, Uniunea Europeană și statele membre de ani de zile încearcă să lupte împotriva obezității și a diabetului aceea care reprezintă nu doar o povară din punctul de vedere a sănătății, dar și o povară financiară pentru foarte multe state membre și pentru Uniunea Europeană în general. Și de fie, din păcate, când abia când ajunge să discutăm despre bani, înțelegem cât de grave sunt unele probleme. Și aș dori să vă dau câteva cifre. Eu vin dintr-o țară, din Marea Mediterană, Malta, unde, din păcate, diabetul și obezitatea sunt uh, omniprezente aproape și sunt, uh, este, sunt una din principalele probleme cu care se confruntă tinerii. În Malta, majoritatea pacienților care suferă de diabet suferă și de obezitate și diabetul de tipul 2 uh, costă Malta 53 de milioane de euro, ceea ce reprezintă 5% din cheltuielile publice uh, medicală. Dacă ne uităm la situația din cele 28 de state membre, cifrele sunt și mai îngrijorătoare. Obezitatea. Mai mult de jumătate din populația adultă a Uniunii Europene are o greutate prea mare sau este obeză. Costurile acum, costurile obezității. Miliarde de euro. Diabetul, 300 de miliarde de euro. Și în anumite state membre ale Uniunii Europene, aceste costuri reprezintă 10% din bugetul de sănătate al statelor uh, membre respective. Deci, haideți să, să înțelegem care este contextul uh, în care discutăm acest subiect, pentru că eu sunt convins că statele membre ar prefera să investească toți acești bani în uh, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și sunt foarte îngrijorată nu, mi se pare inacceptabil să spunem că nu știm care va fi impactul înlăturării cotelor um, la zahăr în Uniunea Europeană, pentru că, uh, mulțumită acestor cote, consumul a fost uh, consumul de izoglucoză a fost limitat la doar 5%, uh, dar dacă nu mă înșel, consumul va crește de 3 ori în uh, următorii câțiva ani. Și trebuie să înțelegem că discutăm de lucruri periculoase, diabetul de tip 2, de obezitate, boli care vor avea un impact negativ asupra vieții cetățenilor și mă îngrijorează mai ales uh, impactul asupra tinere, um, tinerei generații, impactul asupra uh, copiilor. În... Știm că într-un raport EFSA a declarat că studiile, care, uh, studiile care au comparat uh, diferite băuturi au uh, arătat că băuturile care conțin fructoză, de exemplu, pot cauza acumularea unor grăsimi în organism care apoi pot cauza diferite boli cardiovasculare. Este un studiu din anul 2013 și comisiei s-a cerut uh, să monitorizeze uh, veridicitatea uh, acestor afirmații și aș dori să știu care este rezultatul acestei evaluări, care sunt concluziile pe care um, le putem trage. Aș dori să știu dacă Comisia Europeană are planuri pentru ca uh, să nu ajungem la, situ, la situ, o situație similară situația, la o situație similară ca și cea din SUA când vine vorba de consumul de fructoză. Și apoi, așa cum se întâmplă și cu etichetarea cu OMG-uri, conținutul de izoglucoză nu este obligatoriu și OMG-urile de asemenea nu trebuie să fie indicate în mod obligatoriu în Europa. Eu, în schimb, sunt convins că cetățenii europeni, consumatorii europeni, au dreptul să fie informați și aș dori să știu dacă informații privind conținutul de izoglucoză vor fi regăsite în viitor pe etichete sau nu. Mulțumesc. Domnul uh, Pica. Vă mulțumesc, uh, domnă președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei Europene. Zahărul este, are o importanță foarte mare pentru că îndulcește diferite produse, însă consumul tot mai mare de zahăr aduce cu sine și consecințe nefaste asupra sănătății, uh, probleme legate de uh, dinți, obezitate, diabet și așa mai departe. O substanță care poate înlocui zahăr, zahărul natural este izoglucoză, a cărui consum va crește. Este un lucru sigur pentru că este un zahăr industrial relativ uh, ieftin și acum știm că există o cotă de câteva sute de mii de tone și din momentul în care această cotă va dispărea, consumul de um, zaharuri în general va crește. Nu trebuie să uităm care sunt potențialele consecințe asupra sănătății. Oamenii de știință ne-au demonstrat că utilizarea izoglucozei în Statele Unite ale Americii înseamnă că un pahar, dacă se consumă un, uh, un pahar de băuturi, de băutură în fiecare zi îndulcit cu izoglucoză. Aceasta înseamnă că, de fapt, întreaga cantitate de zahăr necesară pentru o zi a fost consumată și diabetul, obezitatea sunt uh, unele din uh, problemele majore de sănătate a secolului uh, 21. și um, persoana de vârstă tot mai tânără se confruntă cu această problemă cu diabetul uh, de tipul 2, de exemplu, bizoglucoza um, este rezistentă la uh, efectele insulinei, de exemplu, și tocmai de aceste atât de periculoase. În general, se consideră că izoglucoza ar fi o substanță mai sigură, sigură, însă acest lucru nu înseamnă că dacă este consumată în cantități excesive, nu are un impact negativ asupra sănătății. Și aș dori să întreb, să adresez Comisiei o întrebare. Cunoaște Comisia Europeană studii, rapoarte privind efectele acestor substanțe care uh, înlocuiesc uh, zahărul și care sunt uh, consecințele concrete ale utilizării izoglucozei. Există câteva aspecte industriale de care uh, trebuie să ținem seama, însă mă întreb dacă nu am putea să limităm uh, cantitatea de izoglucoză folosită la scară industrială, pentru că nu trebuie să uităm că s-ar putea să ne confruntăm cu consecințe dramatice ca urmare a măririi consumului de izoglucoză. Cred că avem nevoie urgentă de redactarea unui raport privind uh, impactul izoglucozei asupra sănătății publice a cetățenilor europeni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kadenbacher, că Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare și cred că intervențiile anterioare demonstrează că cât de mult ne temem că această decizie a Comisiei Europene merge în direcția uh, greșită. Un uh, reprezentant al uh, Comisiei, Dario Rosario, a fost întrebat uh, cum uh, cum s-a ajuns la această decizie și acesta a răspuns că este vorba de o, o decizie care respectă orientarea generală a Comisiei și a politicii agricole comune. Trebuie să ținem uh, mai mult seama de piață, nu este vorba de o politică uh, dedicată consumatorilor sau uh, politicii de sănătate și CDF, al doilea program oficial uh, public din Germania, a ajuns la concluzia în urma acestei uh, declarații că nu se ține seama de sănătatea publică. În tratatul, în articolul 168 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene se spune foarte clar că toate politicile europene trebuie să țină seama, în primul rând, de protejarea sănătății publice. Nu cred că mai avem nevoie sau eu nu aș mai avea nevoie de studii cuprinzătoare. Această decizie mie mi se pare că încalcă articolul 168, pentru că interesele de sănătate a populației, uh, ce, populației europene sunt ignorate, sunt subordonate intereselor uh, pieței și nu există niciun avantaj pentru, pentru cetățeni. Deci, mă întreb dacă nu ne aflăm în situația în care Comisia ia o decizie care foarte clar încalcă prevederile tratatelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu? Atunci dau din nou cuvântul Comisiei să vedem uh, cum va răspunde tuturor acestor întrebări. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu mare atenție preocupările, comentariile eurodeputaților și cred că, așa cum a spus și doamna Șaldemose, în acest moment nu trebuie să ne așteptăm că lucrurile, că reforma va fi oprită și că avem nevoie de evaluarea, o evaluare a impactului privind uh, consumul de izoglucoză. Am menționat o revizuire cuprinzătoare. Nu este vorba de o evaluare a impactului în sine, ci este vorba de o revizuire cuprinzătoare a studiilor științifice existente privind uh, impactul asupra sănătății a izoglucozei și a consumului de izoglucoză. Și ceea ce ar fi interesant de înțeles este că în acest moment uh, EFSA, în urma unei uh, cereri din partea țărilor scandinave, alături de Islanda, efectuează o activitate și a acceptat un mandat de a oferi aviz științific privind consumul zilnic de zaharuri adăugate, indiferent de uh, sursa acestora, pentru a vedea care este pragul maxim care nu duce la efecte negative asupra uh, sănătății. Deci este vorba de surse de zaharuri diferite care sunt utilizate sau sunt adăugate produselor alimentare pe parcursul obținerii acestor, producerii acestor produse. Este vorba de un exercițiu care va dura o perioadă lungă de timp. EFSA se va întâlni și cu părțile inter- interesate pe parcursul acestui proces. Va organiza două consultări publice în prima jumătate a anului 2018, în primul rând, și uh, la sfârșitul în a doua jumătate a anului 2019. Și împreună cu ESA poate că există posibilitatea de a, de a ne axa în acest exercițiu mai mult și pe impactul asupra sănătății a izoglucozei. Acestea fiind spuse, aș dori să vă amintesc un lucru, amintit și de doamna Dali, care s-a referit la declarația la avizul ESA, care uh, face trimitere la efectele negative, însă declanșată de un consum sporit de uh, fructoză, pentru că fructoza este de fapt problema atât în zaharoze cât și în izoglucoză. Este vorba de 125 de grame pe zi. Este o cantitate foarte mare. Este foarte puțin probabil ca o, să se ajungă la un asemenea consum dacă se urmează o dietă normală. Și ideea monitorizării consumului de izoglucoză mi se pare una interesantă. Desigur, nu putem să promitem că vom avea un asemenea exercițiu de monitorizare astăzi, însă am luat notă de această idee, o vom prezenta și o vom discuta împreună cu statele membre și cu părțile interesate. A fost și o întrebare privind etichetarea. Și după cum am menționat deja, isoglu, iso, isoglucoza trebuie să se regăsească pe lista de ingrediente de pe etichete Cu toate acestea, isoglucoza este un termen care apare în legislația Uniunii Europene cu caracter agricol, ceea ce apare în lista, este de, lista de ingrediente, este sirop, uh, izoglucoză sau sirop de uh, fructoză în funcție de care este componenta uh, predominantă. Și în plus există și valorile nutritive care acoperă toate zaharurile, nu doar izoglucoza. Cred că asta, acesta poate să fie răspunsul meu, un caracter mai concret, mai tehnic, însă am luat notă de preocupările exprimate. Este un subiect uh, care va fi dezbătut în continuare în comisie și în, uh, în dialogul pe care îl purtăm cu statele membre și în uh, organizațiilor discutăm aspectele de, care țin de nutriție. Vă mulțumesc, dragi colegi. Am încheiat uh, reuniunea în această dimineață a comisiei noastre și vă aduc aminte că la ora 14 vom avea un schimb de uh, opinii cu reprezentanții comisiei, uh, agențiilor, curții de conturi privind integritatea și conflictul de interese în aceste agenții. Deci un subiect foarte interesat, interesant